10 la 17. Uh, ordinea de zi poate fi găsită pe site-ul Parlamentului European. Uh, doresc un drum bun acasă și o dihnă plăcută și aici se suspendă ședința.